economică și nu trebuie să permitem astfel de acțiuni de extremă dreaptă. Pentru că dacă ați ști, domnule președinte, cât de periculoase sunt acestea, v-ați uita poate la Ungaria, v-ați uita la alte țări în care se vede foarte clar că această tendință e reală. Mulțumesc! Cu această intervenție încheiem acest punct și votul va avea loc la ora 11 pe marginea acestui raport. Ajungem acum la punctul următor al ordinii de zi și anume declarația Comisiei referitoare la masacrele care au avut loc în localitatea Jos, în Nigeria, în ianuarie și în martie. În numele Comisiei are cuvântul domnul Oli members. Uh, Mulțumesc. Domnule președinte, stimați deputați, am aflat cu mare tristețe faptul că fostul președinte Iaradua a decedat aseară. Dânsul a avut o contribuție mare la viața democratică a Nigeriei și prin politicile sale a contribuit la stabilitatea mai ales în cadrul subregiunii Africii de Vest. Conform Constituției, președintele în exercițiu Goodluck devine automat uh, președintele țării și, din câte am înțeles, uh, va depinde jurământul uh, foarte repede, poate până în această seară. și va avea un vicepreședinte din nordul țării, uh, ceea ce duce la noi speculații pe scena politică a Nigeriei. Uniunea Europeană a fost uh, un partener uh, activ al Nigeriei și a sprijinit în mod constructiv această țară în lunile cele mai dificile de nesiguranță politică conflictele violente din uh, jos și uh, statele din jur în ianuarie și martie anul acesta, în care au fost masacrați sute de cetățeni. Uh, um, aceste evenimente ne-au impresionat. Uh, mulți cetățeni au, fost, au rămas fără casă și se află acum în tabere. Condamnăm atrocitățile uh, din zona orașului jos uh, și dorim ca Uniunea Europeană să reacționeze uh, în mod foarte hotărât. De când am aflat uh, vești despre evenimentele din ianuarie și martie, am avut contact cu Crucea Roșie Internațională din ianuarie, din Nigeria și s-a confirmat că spitalele puteau face față numărului de răniți. Uniunea Europeană a acuzat în mod public această violență și în ianuarie doamna Cathy Ashton a publicat o declarație comună cu Hillary uh, Clinton, David Miliband și uh, Bernard Kouchner în care și-au exprimat uh, regretul în legătură cu pierderea vieților omenești toate părți, eh, s-au cerut părților eh, să se rețină de la violențe, să caute, să negocieze eh, pentru a reinstaura pacea și au cerut ca făptașii să fie aduși în fața justiției. În februarie și martie am avut contacte diplomatice cu ministrul, ministrul nigerian al afacerilor externe pentru uh, a evita uh, noi manifestări de violență. Uniunea Europeană a cerut guvernului federal al Nigeriei să uh, ancheteze cauzele actelor de violență și să-i aducă pe făptași în fața justiției. În ultimii zece ani, Conflictele violente au dus la moartea peste 14.000 de persoane în Nigeria și au lăsat uh, aproape 3 milioane de persoane deplasate în întreaga țară. Nu trebuie să um, punem uh, conflictele, uh, comunitățile musulmane sau creștină în rolul agresorului. Ambele au fost și agresori și victime, dar în orice caz este vorba de persoane foarte sărace conflictele prezentate ca fiind uh, de ordin polit, eh, religios, de multe ori au alte cauze, cum ar fi conflicte între conducători eh, tradiționali, tensiuni la nivel local sau eh, între autoritățile statului și cele locale. Este important ca aceste conflicte să nu escaladeze. Trebuie să combinăm uh, diplomația cu cooperarea pe termen mai lung și din Fondul European de Dezvoltare sprijinim dezvoltarea Nigeriei în care și sectoarele cele mai importante ale intervenției noastre sunt pacea și securitatea și drepturile omului. Promovăm pacea și securitatea prin dialog politic cu Nigeria, conform acordului de la Cotonou și avem dialoguri regulate cu Nigeria în legătură cu drepturile omului, inclusiv uh, în domeniul discriminărilor uh, etnice, religioase sau rasiale. Domnule președinte, este esențial să fim în continuare atenți la problema violenței intercomunitare în Nigeria. Cred că aceasta trebuie să fie o prioritate a dialogului cu această țară la următoarea întâlnire ministerială UE-Nigeria din toamnă. Comisario... Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Și acum in, intervenții din partea în numele grupurilor politice. Din partea PPE, domnul Michel, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Mă alătur și eu simpatiei și compasiunii exprimate de domnul comisar către victimele din Nigeria și uh, către familia domnului uh, președinte, iar a doua. E vorba aici de o problemă serioasă cu care se confruntă această țară. Există o istorie întreagă, plină de violență. Și știm că această țară are două etnii, musulmani în nord și creștini în sud și există o ură între aceste două comunități. Iar uh, moțiunea noastră de rezoluție comună cere să se, pună, să se caute mai întâi cauzele profunde ale unui astfel de conflict interetnic și să se găsească soluții la acest conflict. Pentru că e vorba de tensiuni care în această țară sunt mult mai serioase, mult mai pregnante trebuie să găsim miezul problemei și este important să nu avem doar o, o evaluare simpl, simplistă a, a, conflictului din zona. Există econ, factori economici, politici, sociali care trebuie luați în considerare înainte de a trage concluzii. Există o rivalitate etnică între musulmanii Husa și creștinii Berom și acest lucru are consecințe. Știm că au existat masacre în 2001, în 2004, în 2008. Violența a fost uh, utilizată în trecut pen, în astfel de, uh, ca o metodă de rezolvare a problemelor. Dar este surprinzător pentru că Nigeria este un mare producător de petrol în uh, lume și Um, cu toate acestea este cel de-al optulea producător de petrol în lume și cu toate acestea populația sa trăiește sub pragul sărăciei. sărăciei. Și nu există o justiție în această țară, în așa fel încât să se poată rezolva toate aceste conflicte. Vă încurajez, domnule comisar, să continuați dialogul cu această țară uh, și să acordați toată asistența necesară pentru a vă asigura că aceste atrocități nu se vor mai repeta în viitor. Mulțumesc, domnule Mitchell. Și timp de un minut are cuvântul domnul Berman în numele socialiștilor, un minut și jumătate. Stimate domnule președinte, bineînțeles că grupul nostru socialist și democrat uh, se alătură condoleanțelor domnului Ren pentru președintele Umar Yaradua conflictele dintre interreligioase dintre musulmani și creștini în um, orașul Jos sunt um, regretabile, deși însă scop, um, motivul po- poate să pară unul religios, trebuie să ne concentrăm și pe alte probleme care, cu care se confruntă această regiune, mai ales sărăcia, de exemplu lipsa de resurse, de diferite tipuri sau um, lupta de supraviețuire a fermierilor, care este și ea o cauză de tensiuni între musulmani și creștini. Cei uh, care locuiesc de mult timp acolo sunt, um, se simt atacați de um, posibili locuitori care vin, au venit de curând. Uh, se pare că însă aceste conflicte nu se vor opri din cauza acestor motive și toată întreaga populație are nevoie de un acces egal la bunuri, cum ar fi educație sau putere politică. O soluție pe termen lung nu poate fi găsită decât dacă ținem cont de toți acești factori și noi cerem de aceea o, o judecare a vinovaților din aceste tensiuni. Se pare însă că se dorește acum um, pedepsa capitală pentru anumiți um, deținuți care, pentru a putea ușura um, închisorile. Însă sistemul, câteodată alții așteaptă mult pentru a fi arestați, pentru a fi judecați și sperăm deci ca această situație să se îmbunătățească pentru procese transparente și mai corecte. Mulțumesc! Iar acum în numele liberalilor are cuvântul două minut domnul Gheorenț. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Aflăm uh, despre dispariția președintelui Umaru Iaradua și în numele grupului meu doresc să transmit și eu condoleanțe pentru decesul prematur al președintelui Nigeriei. Acest deces are loc în momentul în care diferențele dintre musulmani și creștini uh, au consecințe uh, foarte grave cei 200 de creștini omorâți în regiunea orașului Jos uh, uh, sunt o consecință a unor conflicte de durată. Bineînțeles, la bază există diferențe religioase, un conflict religios și putem spune încă o dată că sărăcia nu ajută și este un rezultat al incapacității autorităților politice să lupte împotriva corupției, putem să spunem și pentru a mia oară că disputele sunt legate și de sursele, resursele naturale și de pământurile fertile din această regiune, precum și legătura cu schimbările climatice uh, care se adaugă acestor factori. Ce poate să facă Uniunea Europeană în ace- într-o asemenea situație? Bineînțeles, poate să invoce articolul 8 din Convenția de la Cotonou pentru a consolida dialogul cu autoritățile politice din această țară. Făcut acest lucru, poate să condamne aceste atrocități și o facem prin această rezoluție și poate uh, de asemenea să regrete faptul că această țară bogată, prima țară exportatoare de petrol din Africa, nu reușește să folosească aceste bogăție pentru a lupta împotriva sărăciei. Dar putem să tot condamnăm noi toate aceste lucruri. Cred că singura speranță poate să fie legată de Nigeria însăși, care trebuie să se angajeze uh, în redresarea sa economică și președintele interimar Goodluck Jonathan are toate calitățile necesare pentru a lupta în mod curajos împotriva acestor uh, flageluri. Cred că țara trebuie să se redreseze singură E nevoie de curaj, de luciditate și, bineînțeles, de sprijinul nostru acordat uh, acestui uh, uh, președinte interimar de calitate, domnul Goodluck Jonathan. Mulțumesc și numele verselor, un minut și jumătate, doamna Kiel Nielsen. Mulțumesc, domnule președinte. grupul Verselor se alătură condoleanțelor exprimate de colegii noștri. Noi, bineînțeles, condamnăm atrocitățile acestea în masă din Nigeria, care de fapt nu reprezintă decât o parte din uh, starea proastă a uh, drepturilor și libertăților fundamentale în Nigeria. Aș dori să evoc aici situația închisorilor, în care drepturile prizonierilor sunt pur și simplu încălcate și un raport al Amnesty International din 2008 spune că 75% din prizonierii care sunt întemnițați nu au fost niciodată ca fiind recunoscuți uh, vinovați. Unii așteaptă în închisori de 10 ani de zile. Problemele sunt atât de mari încât Nigeria nu are altă soluție decât să promită o reformă a sistemului, dar o reformă pe care încă o așteptăm. Și dacă îmi concentrez atenția asupra închisorilor, este că realitatea ne-a amintit recent uh, cât de uh, puțin valoroasă este viața unei persoane, a unei ființe umane în Nigeria, cu atât mai mult cu cât aceasta se află în închisoare. Și Nigeria a, a anunțat recent intenția de a executa sute de uh, prizonieri pentru a uh, face loc liber în închisori. Uh, acest lucru este absolut șocant, cu atât mai mult cu cât știm foarte bine că foarte mulți condamnați la moarte sunt de fapt inocenți și că mare majoritatea dintre ei nici măcar nu au beneficiat de un proces echitabil, cu atât mai mult cu cât în februarie 2008 ministrul federal al afacerilor externe al Nigeria a declarat în fața ONU că Nigeria avea un moratoriu în ceea ce privește uh, cu moartea. De aceea aș propune cu ocazia votului un amendament oral care să condamne uh, această atitudine din partea mai multor guvernatori din Nigeria. Mulțumesc! Și în numele ECR are cuvântul timp de un minut domnul Van Dalen. Voorzitter, eh, Mulțumesc, domnule președinte. În numele grupului meu aș dori să exprim și eu condolențele pentru, cu ocazia morții președintelui Nigeriei. Doresc să subliniez că astfel de, element, de evenimente ca cele care au avut loc în jos se vor repeta mai ales creștinii sunt uh, victimele acestor evenimente. Nigeria trebuie să um, pună pe picioare o anchetă independentă să verifice rolul pe care l-a jucat armata care nu reușește să protejeze populația. Făptașii trebuie să fie aduși în fața tribunalelor și dialogul dintre grupele etnice și religioase trebuie să fie promovat. Trebuie de asemenea găsite soluții pentru a detensiona aceste aspecte în rândul populației. De exemplu, în ceea ce privește conflictele pe tema solului sau a pământurilor, trebuie să facem presiune pentru ca această spirală a violenței să se termine. Mulțumesc și acum din partea GUE, timp de două minute, are cuvântul doamna Vergia. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Bineînțeles că și eu mă voi alătura celor care au exprimat condoleanțe uh, față de uh, poporul din Nigeria după decesul președintelui. GUE nu va vota propunerea de rezoluție comună care ne-a fost propusă astăzi și nici nu am dorit să ne asociem acestei rezoluții. Considerăm că această rezoluție uh, și asta în ciuda anumitor uh, elemente în intervențiile pe care le-am auzit, considerăm deci că această rezoluție nu uh, condamnă suficient violențele care există în această țară, ci condamnă doar o parte dintre ele. Noi cerem ca autorii unor astfel de violențe să fie aduși în fața justiției, să fie judecați. Nigeria este o țară bogată în Africa, are o istorie seculară, este țara cea mai populată, 145 de milioane de locuitori. Am putea să credem că e o țară bogată, având în vedere că are petrol. Însă valoarea, valoarea sa PIB, uh, a PIB-ului său o plasează în cea de-a doua poziție după Algeria. Însă, din păcate, marea majoritatea populației trăiește sub pragul sărăciei, deși are resursele buget, uh, petroliere cele mai importante, are în același timp și un deficit bugetar. Nigeria are pe teritoriul său toate resursele petroliere de care ar avea nevoie pentru a se dezvolta, însă nu are uh, rafinăriile necesare care nu-i aparțin. Există cinci rafinării care uh, operează pe acest teritoriu dar acestea au fost atacate, acestea au fost distruse în mod repetat. De ce Nigeria se găsește astfel într-o, într situație atât de dificilă? Pentru că Nigeria reprezintă un exemplu clar a modului în care anumite companii petroliere au pus mâna pe bogățiile acestei țări. E vorba de companii petroliere, mă refer mai ales la una dintre ele care exploatează 40% din aurul negru din Nigeria. Aceste companii petroliere instaurează și demit guvernele în funcție de nevoile lor și în detrimentul nevoilor cetățenilor. Și delta Nigerului a fost o adevărată minune, capodopera a naturii și acum a devenit o, o adevărată groapă de gunoi. Ei bine, în fiecare lună, 500 de containere umplute cu deșeuri toxice sunt pur și simplu stocate în aer liber Nigeria este una dintre țările cele mai corupte din lume și juntele militare succesive au uh, reușit să obțină profituri mari, peste 325 de miliarde și asta de pe urma petrolului. Dar unde sunt acești dolari? În conturi numerotate în Elveția, în Marea Britanie și în alte ări. De aceea mi se pare că rezoluția care a fost propusă, rezoluția comună, nu este la înălimea ateptărilor i a mizelor. Ceea ce trebuie să facă Uniunea Europeană este să intervină față de această țară în numele solidarității. Mulțumesc! doamna Vergea și acum doamna Provera din partea EFD. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Știm cât de dificilă este coexistența pacifică între diferitele comunități religioase în Nigeria, mai ales între creștini și musulmani. După cum uh, reamintim în rezoluție, situația este foarte gravă. Peste 14.000 de persoane au fost ucise în conflictele religioase sau etnice de la sfârșitul regimului militar din 99 și până acum. Peste 500 de persoane și-au pierdut viața în ultimele trei luni. Din păcate, Nigeria nu este singura țară în care există conflicte religioase dar ar fi de dorit să ca Parlamentul European să realizeze un raport anual în legătură cu libertatea religioasă în, lunte, în lume, care să abordeze în mod structurat o problemă crucială pentru stabilitatea multor țări. Fac referire la afirmația domnului comisar Ren, pe care îl prețuiesc de, în mod deosebit. Dânsul a spus că Nigeria este o țară foarte săracă. Nu este adevărat. Nigeria este o țară foarte bogată. Uh, dar în care uh, clasa conducătoare este uh, coruptă și uh, incapabilă și astfel a dus la sapă de lemn milioane de concetățeni. Aceasta este problema. Și reînnoirea socială și economică a acestei țări și precum și a multor alte țări din Africa, nu se poate realiza fără a ajunge la, la puterea unei noi clase conducătoare atente la nevoile cetățenilor. Minuto. Din partea neafiliaților, un minut, domnul Martin. Domnule președinte, după Cupa Mondială din Africa de fotbal, Nigeria va deveni vitrina politicii africane. Nigeria este un ținut uh, mare, dar care este, din păcate, plin de dezechilibre și într-o epocă a globalizării, ea se află în, la punctul tensionat între calea chineză și o posibilă cale europeană. Și pledez acum dintr-o convingere de plină că noi ar trebui să aplicăm uh, drumul european în uh, condamnarea încălcării drepturilor omului, pentru ca cei care sunt uh, în momentul de față deținuți să nu fie tratați inuman pentru ca să nu se continue și să se perpetueze corupția la cei care vor să își ia toate avantajele. Așa cum a spus și colega mea din partea socialiștilor, nu suntem noi suntem cei care trebuie să facem uh, în acest domeniu ordine, noi suntem cei care nu trebuie să permitem o politică chineză. Mulțumesc! Încheiem astfel intervențiile în numele grupurilor politice și dăm cuvântul acum celor care vor lua cuvântul în nume personal. Și primul pe listă este colegul nostru, Mario Mauro, două minute. Grazie, Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Violența nu rezolvă conflictele nu face decât uh, să le sporească consecințele tragice. Violența, bineînțeles, este injustă, imorală, neumană, dar nu este nici eficientă, este mijlocul cel mai puțin eficient de a rezolva probleme uh, într-o regiune. Pentru că dacă eh, elementul care duce la violențe între comunități, dar acesta nu este doar fundamentalismul religios, ci și lipsa de dezvoltare economică care duce la tensiuni între grupurile etnice. Și Uniunea Europeană, alături de Uniunea Africană și restul comunității internaționale, trebuie să facă guvernul federal al Nigeriei să înțeleagă un lucru pentru că guvernul este responsabil uh, de această situație. Și anume, acest guvern trebuie să înțeleagă că conviețuirea pașnică a comunităților uh, este un lucru bun pentru comunitate, pentru întregul popor. E nevoie de anchete și e nevoie de urmărirea în justiție a responsabililor vărsării de sânge din ultimele luni, dar și din ultimii ani, e nevoie de inițiative pentru a permite, pe de o parte, dialogul interetnic și religios și, pe de altă parte, crearea unei noi clase conducătoare, după cum au cerut mulți colegi. Prin această rezoluție dorim să facem această țară să înțeleagă că rezolvarea conflictelor într-o țară atât de bogată în materii prime, mai ales în petrol, cum este Nigeria, trebuie să implice uh, o mai bună distribuire a câștigurilor uh, de pe urma exploatării acestor uh, resurse. Acordul din 2009 dintre Nigeria și Uniunea Europeană poate să dea un nou imbold acestei dezvoltări. Principala problemă nu este conflictul în sine, ci motivele acestuia. Trebuie să ajutăm Nigeria să se dezvolte cu adevărat din punct de vedere economic și democrat. Mulțumesc. Și acum, doamna Crețu, un minut. Grazie, senior președinte. Doresc și eu să mă alătur celor care au adresat condoleanțe poporului nigerian, al cărui președinte a încetat din viață în această noapte din păcate la tensiunile deja existente se adaugă aadar un nou factor de risc dispariia unui centru de autoritate într o ară grav afectată de violenă. după cum tii la începutul acestui an peste trei sute de musulmani au fost masacrai pentru ca nici două luni mai târziu în numai două ore un număr asemănător de cretini să fie ucii. acum doar prezena în stradă a armatei întârzie planurile de răzbunare ale unor cretini i musulmani în opinia mea principala problemă o reprezintă în acest moment asigurarea ordinii pentru a preveni noi atrocităi i în acest sens cred că este necesară o prezenă internaională în al doilea rând avem problema impunității general valabilă de altfel în zonele de conflict din africa. în momentul în care tot mai mulți criminali în masă vor fi arestați și judecați vom asista la o diminuare a violenței. e nevoie iarăși de implicarea concretă a comunității internaționale care s a dovedit sensibilă la problemele din balcani și din orient dar evită să i întoarcă privirile spre suferințele africii. mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, Crețu, și acum domnul Când eram copil, îmi amintesc că mă uitam la televizor și vedeam imaginile războiului civil din regiunea, regiunea Biafra din Nigeria. 40 de ani mai târziu, din păcate, pare să se fi schimbat prea puțin. Imaginile din jos, unde sute de persoane inocente au fost omorâte cu brutalitate, ne amintește că Nigeria este, de fapt, o țară instabilă în continuare, din punct de vedere etnic, religios, mai ales în ceea ce privește conflictul musulman-creștin, dar și um, tensiunile economice care par să fie endemice în Nigeria nesiguranța actuală în urma morții președintelui uh, nigerian de ieri seară va rezulta probabil într-o luptă pentru putere, ceea ce va duce în continuare la o sporire a instabilității în această țară foarte mare a Africii și de aceea sunt foarte îngrijorat cu privire la durabilitatea Nigeriei ca stat unitar, ținând uh, cont de președintele ridicol al uh, Gaddafi al Libiei, poate că ar trebui să ne gândim să um, unii care doresc să împartă Nigeria în două, alții doresc uh, să o împartă între un nord uh, creștin și un sud musulman. Probabil că acest lucru se va întâmpla și probabil că acesta va fi un precedent pentru um, faptul că țările unitare din Africa nu mai sunt în continuare, nu mai sunt sacrosante cum erau înainte, ceea ce pune o întrebare și despre viitorul Africii. Mulțumesc cu un minut jumătate, domnul Higgins. President, the Domnule președinte, masacrul groaznic uh, din Nigeria din ianuarie și din martie uh, a dus uh, a cauzat sute de victime, dintre care și femei și copii. Trebuie să depășim simplul conflict religios pentru a căuta cauzele uh, trecutul colonial al Africii, exploatarea unor diviziuni intertribale și în analiza de la BBC uh, recent s-a spus că cauzele uh, principale sunt economice și politice. Uh, sărăcia poporului și corupția elitei conducătoare. Nigeria este una dintre cele mai bogate țări de pe pământ uh, prin resursele sale naturale, inclusiv petrolul. Din păcate, elitele locale corupte și uh, multinaționalele străine, inclusiv Shell, uh, profită de pe urma acestor bogății și îi lasă, lasă poporul în sărăcie cruntă. Mă alătur uh, colegilor uh, din uh, Mișcarea Socialistă din Nigeria, cerând ca Nigeria să poată să aibă controlul public asupra acestor resurse. Este absolut posibil să se ofere o viață decentă întregului popor din Nigeria și să se depășească și diviziunile intercomunitare Alternativa este o dezmembrare a Nigeriei și alte orori uh, în conflictele interetnice. Mulțumesc, domnule Higgins. Un minut și jumătate pentru domnul Kasmarek. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, Nigeria este o țară deosebit de importantă. De aceea, trebuie să examinăm îndeaproape ceea ce s-a întâmplat în localitatea Jos. Problema acestei țări nu se poate rezuma doar la clivajele politice și religioase, ci aș spune eu mai degrabă că există o suprapunere a clivajelor politice, economice, sociale, religioase și, de asemenea, și istorice, pentru că Știm foarte bine că în această regiune creștinii sunt considerați ca fiind autohtoni, iar musulmanii sunt considerați ca fiind uh, locuitori care au ajuns în această regiune mult mai târziu. Bineînțeles, există și clivaje de tip uh, etnic. Grupurile etnice votează pentru grupuri politice extrem de diferite. Deci nu putem să reducem problema Nigeriei doar la o problemă de ordin religios. Constituția acestei țări garantează libertatea religioasă Poate vi s-ar părea naiv să evocăm aici Constituția acestei țări, însă aș dori să vă amintesc un lucru, și anume faptul că Constituția americană, care este poate cea mai veche din lume, și Constituția poloneză, cea mai veche din Europa, au o listă întreagă de valori, valori de referință, valori deosebit de importante și aș dori să lansez un apel autorităților din Nigeria, și anume să rezolve aceste probleme, nu numai în virtutea Constituțiilor și valorilor noastre, ci și în virtutea propriei lor Constituții. Mulțumesc, spune domnul președinte, am terminat astfel lista de oratori în nume propriu și trecem la procedura catch de ai. Există trei persoane care vor lua cuvântul. Mai întâi doamna Andrichiene. Domnule președinte, Doresc să-mi exprim regretul pentru violențele care au izbucnit în zona jos, care au costat viața la mai multe sute de persoane. Acesta este un exemplu pentru importanța procesului de reconciliere care trebuie să fie pus în practică pentru ca să poată coexista în nord populația musulmană și în sud cu cea din sud creștină. Atrocitățile acestea au loc mai ales din cauza condițiilor foarte grele în care trăiesc uh, acești locuitori într-o regiune însă foarte bogată în petrol. De aceea cerem autorităților nigeriene să asigure o dezvoltare democratică pentru toate grupurile etnice și sociale din această țară, pentru ca drepturile omului să fie protejate și mai ales astăzi, bineînțeles, doresc să-mi exprim condoleanțele cu poporul nigerian cu ocazia morții președintelui lor. Mulțumesc! Acum are cuvântul domnul Preda. Mulțumesc mult, domnule președinte. Vreau să mă asociez și eu celor care au prezentat condoleanțe poporului din nigeria după moartea președintelui umaru yar'adua. aș vrea să abordez două lucruri în intervenția mea în primul rând a vrea să plec de la ceea ce spunea unul din locuitorii nigeriei întrebat uh, uh, care este cauza răului din această ară i o spunea foarte clar vedem că persoane vinovate pentru atrocităi pentru crime sunt inculpate i pe urmă zicea el dispar în capitală nu îi mai vedem niciodată cu alte cuvinte responsabilitatea publică pentru crimele comise nu e niciodată evidentă în al doilea rând uh, a vrea să subliniez faptul că trebuie să inem seama de dimensiunea religioasă a conflictului. mai muli vorbitori de până acum au părut să spună că există o dimensiune religioasă dar că în fond totul este social i economic. Uh, preedintele în funcie jonathan goodluck a luat în seamă de altfel această dimensiune i a uh, chemat liderii religioi la un dialog. trebuie să îl susinem în această direcie. Mulțumesc. Și acum are cuvântul ultimul orator, domnul Gzrb. Panie przewodniczący, obrazy, które widzieliśmy jeszcze nie tak dawno. Mulțumesc, domnule președinte. Imaginile pe care le-am văzut de curând în mass media ne-au uh, șocat. Am văzut uh, persoane omorâte pe stradă și aceste lucruri sunt extrem de șocante. După cum a spus colegul nostru Mario Mauro, nu se poate justifica această violență care este un rău în sine. În calitate de europarlamentar și de europeni nu putem să ignorăm aceste imagini, de aceea susținem această rezoluție. Indiferent de sursa acestor conflicte și tensiuni care se provoacă unele pe celelalte. Avem datoria să reacționăm pentru a cere respectarea drepturilor omului în Nigeria, care este o țară care ne este foarte apropiată. Aș vrea de asemenea să-mi exprim condoleanțele. Mulțumesc! Vă mulțumesc și acum, în încheiere, are cuvântul domnul comisar Oli Ren pentru a răspunde la toate elementele evocate în dezbatere. Stimate domnule președinte, stimați deputați, mulțumesc foarte mult pentru această dezbatere foarte serioasă și responsabilă pe care am purtat-o aici. Foarte mulți dintre dumneavoastră au subliniat complexitatea problemelor de societate în Nigeria. Sunt de acord cu dumneavoastră și Comisia este conștientă de complexitatea acestui subiect. Vom continua parteneriatul angajat pe care l-am început cu Nigeria. Sunt absolut de acord cu dumneavoastră că este foarte important să luptăm împotriva corupției și a impunității, pentru că, din păcate, corupția este foarte profund înrădăcinată în această țară și a devenit o problemă de societate care împiedică procesul democratic într-o țară care este atât de plină de resurse. Aceasta dăunează, bineînțeles, vieții cetățenilor. Trebuie să dăm uh, o susținere, să acordăm o susținere profundă și amplă Nigeriei printr-o serie largă de instrumente, de la diplomație la alte instrumente și Comisia va rămâne în continuare foarte atentă la reducerea violențelor uh, în Nigeria prin uh, mijloacele diplomatice care ne stau la dispoziție. Următoarea ocazie pentru a dezbate acest uh, subiect la nivel înalt este la întâlnirea la nivel ministerial UE-Nigeria, în care vom susține aceste puncte și vom folosi această ocazie la maxim. Mulțumesc, domnule Ren, spune președintele. Mulțumesc, domnule comisar Ren și îmi cer scuze în numele colegilor pentru zgomotul care există întotdeauna în sală în momentul în care ajungem la vot. Iată că aici încheiem dezbaterea noastră pe această temă. Vom întrerupe ședința noastră și vom începe voturile peste câteva minute.